Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Putem să deschidem reuniunea noastră constitutivă. Am așteptat încă 5 minute pentru că coordonatorul din partea socialdemocraților e blocat în trafic, tot nu a ajuns, așa că o să începem cu toate acestea. Stau aici uh, la prezidiu, nu pentru că sunt atât de drăguț, ci pentru că notariatul, după ce s-a adoptat regulamentul de procedură, eu sunt cel care are o activitate lungă aici și îl văd pe alt coleg care e tot are asemenea vechime asemănătoare cu a mea, dar care este doar uh, membru supleant pe domnul Thomas Mann. Și de aia, pentru alegerea președințelor, uh, dorește cineva, este cineva care, înainte, care a fost înaintea mea membru al Parlamentului European și ar putea să ceară să vină în locul meu la prezidiu acum. Văd că nimeni nu are o vechime mai mare decât mine aici, așa că pentru câteva minute voi ocupa eu această funcție. Vă urez bun venit tuturor. Am deschis reuniunea noastră și Vă reamintesc următorul fapt. Astăzi, pe ordinea de zi, avem alegerea președintelui și alegerea a patru vicepreședinți. Am o solicitare din partea coordonatorilor PPE-ului care doresc să intervină să ne spună ceva despre vicepreședinți. Domnule Rozati, mai e valabil? No, Mr. Chairman. Okay. Eh, nu, domnule președinte. Ordinea de zi e cea propusă noastră, suntem de acord cu ea. So, berechtigt sind die norm Bine, atunci cine poate să voteze? Membrii normali și acei membri sufleanți care au fost anunțați deja de grupurile politice. Din partea PP-ului avem cinci următorii. Lungiețca, Grützos und Mann für die SND. Pentru S și de acum. Quer, Popa, Schlein und Zani für die ALDE Cornier. Pentru ALDE. Für die Grünen Vers. Ortuzan und für die GUE. Și pentru GUE. Ok. Bine. Aceștia sunt membrii care au dreptul să voteze. Bine. Forumul pentru alegerea președintelui sau ca să putem organiza acest vot, avem nevoie de, minu- de cel puțin 12 membri conform hotărârii Parlamentului din 1 martie. Dacă mă uit um, în sală, văd că avem formul de care avem nevoie. Apoi, propuneri pentru alegerea președintelui. Vă întreb, cine face propuneri? Domnule Torvalds. Danke, altes de wie heißt es in Deutsch? Mulțumesc, domnule președinte, sau cum se spune în germană, eu îl propun pe Peter Ierzek. L avem propus pe Peter Ierzek. Alte propuneri? Das sehe ich nicht. Observ că nu. Atunci, trebuie să vă întreb dacă să-l întreb pe candidat dacă e de acord cu nominalizarea lui. Yes, I am, Chair. Ok, thank you very much. Da, mulțumesc. Mulțumim. Peter a fost coraportor și la Comisia PANA și este de acord. Bine, avem acum posibilitatea să îl alegem pe acest candidat, avem un candidat, nu avem pe nimeni altcineva propus, cred că putem să îl alegem prin aclamare, așa că propun să-l alegem pe domnul Iețec. Herzlichen Glückwunsch! Felicitări! Vă urez mult succes pentru următoarele 12 luni. Și, Peter, pot acum să uh, mă duc de la prezidiu și să pot să vii să preiei tu această funcție acum toate cele bune pentru noua funcție. Well, thank you. It's a great privilege. Mulțumesc foarte mult. Este o onoare și un privilegiu să cooperez încă o dată cu atât de mulți colegi experimentați și dedicați. Trecem acum la alegerea primului vicepreședinte. presupun că situația nu s-a schimbat în materie de quorum și de supleanți. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vroiam uh, să vă spun că nu cred că ar trebui să votăm acum pentru vicepreședinți, pentru că a existat un acord între grupurile parlamentare ca toată lumea să fie reprezentată, dar încă o dată Ne temem că a existat o înțelegere între cele două grupuri principale, înțelegerea menită a exclude grupurile mai mici. V-am ruga să țineți cont de valorile democratice, să nu jucați un astfel de joc, să respectați acordurile scrise, așa că nu cred că putem vota pentru vicepreședinți până lucrurile nu sunt clare și ne putem asigura că există într-adevăr o reprezentare democratică a diferitelor grupuri în diferitele funcții din acest organizație. Mulțumesc, până domnul președinte. Înțeleg că propuneți un vot pe marginea sugestiei de amânare. Bine, dacă propuneți vot, atunci vom vota. O să votăm prin ridicare de mâini, cu majoritate simplă, votăm sugestia de a amâna alegerea vicepreședinților. Cine este pentru amânarea votului? Cine este împotrivă? Cine se abține? Sugestia este respinsă și o să trecem acum la vot. Acum vă întreb dacă există propuneri pentru funcția de prim vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președintele. Din partea grupului ECR, noi îl propunem pe domnul Țile în calitate de candidat pentru această funcție. Există și alte propuneri? Se pare că nu. Domnul Țile este absent, însă ne-a trimis consimțământul domniei sale acceptă nominalizarea, pot să confirm că este membru de plin al acestei comisii și și-a depus declarația de interese financiare. În aceste condiții avem posibilitatea de a numi ales prin accept unanim Trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Nominalizări. Vă rog. Mulțumesc mult. Aș dori să propun pe Eva Jolie pentru funcția de al doilea vicepreședinte. Nu poate fi alături de noi nici ea astăzi, dar a trimis un mesaj confirmând acceptarea nominalizării. Vă mulțumim pentru această propunere. Se pare că doamna Eva Jolie este singura candidată. Dânsa a acceptat în scris propunerea candidaturii, este membru plin al comisiei și a depus declarația de interese financiare. O declarăm aleasă prin aclamație. Votăm acum uh, al treilea vicepreședinte, nominalizări, Darius Rosati. Din partea grupului PPE aș dori să propun uh, candidatura doamnei Esther de Lange. Vă rog. Din partea GUE, Uh, îl prezentăm uh, pe McCarthy, așa cum uh, fusese acordat și așa cum s-a făcut până acum și considerăm că doar printr-un acord al marii coaliții între populari și socialiști s-ar putea ca acesta să rămână fără vicepreședinte din partea GUE și considerăm că o astfel de atitudine ar fi una foarte, foarte negativă pentru a începe lucrările la această comisie, spărgând practic acordurile și încercând din partea Partidului Popular să aibă mai mulți reprezentanți la birou, mai mulți vicepreședinți, încălcând acordurile prealabile. De aceea reafirmăm din nou candidatura lui Marc, care nu este astăzi aici, dar care a exprimat deja dispoziția sa din punct de vedere public pentru a candida. Thank you for the two nominations. Mulțumim pentru aceste nominalizări. Se pare că avem doi candidați. Amândoi și-au declarat acceptul pentru nominalizare. Ambii sunt membri de plin ai acestei comisii și ambii și-au depus declarația de interese financiare. Vom trece acum la vot. Vom vota electronic prin procedura de vot secret. Vă rog uh, să vă scoateți cartelele de vot și într-o primă etapă vom testa echipamentul. Does anyone have everyone has his, his or her voting? Are toată lumea cartelă de vot? Domnul Mureșan, nu am cartela de vot, domnule președinte. Dacă se poate, aș prefera totuși să votez, însă nu contează pentru mine dacă este secret alegerea mea sau nu. Mă tem că nu puteți vota decât dacă cineva va duce rapid cartela de vot. Altfel nu veți putea vota. In the meantime, I think we can conduct a test vote. Până atunci putem testa echipamentul. Dacă avem doi candidați, li se vor aloca culorile de pe tastatură, vom face voturi de testare. Vom vota mai întâi în favoarea primului candidat și apoi în favoarea celui de-al doilea candidat. Deschidem votul pentru primul candidat potențial. Puteți apăsa fie verde, fie roșu, în funcție de candidatul pe care îl preferați. Este test acum, acum testăm doar. Testăm echipamentul. Avem doi candidați ipotetici, unul, unul îi se alocă butonul verde, celălalt butonul roșu. Dacă e să nu alocăm deocamdată niciun nume, deschidem votul acum. E votul de testare. Încă nu a votat toată lumea. Avem un vot în plus de la PPE. Acum e bine, închidem votul. Acum vom asocia numele celor doi candidați cu câte un buton. Domnul, doamna De Lange primește butonul verde, domnul McCarthy primește butonul roșu. Candidatul câștigător este cel care primește majoritatea absolută a voturilor exprimate minus abținerile. Încă o dată, doamna Delange, butonul verde, domnul McCarthy, butonul roșu. Deschidem votul. The vote is... Închidem acum votul. drepturilor exprimate, 33, treizeci șase de votanți prezenți, două abțineri, majoritatea necesară era de 16 voturi. Doamna de Lange a primit 22 de voturi. O felicităm pe doamna Delange și îi urăm toate cele bune. Votăm acum al patrulea vicepreședinte și vă rog să vă nominalizați candidații. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul socialist o propune pe doamna Ana Gomes ca patra vicepreședinte. Este bine cunoscută, a fost vicepreședinte și a Comisiei de Investigație pentru Panama Papers, așa că o propunem pentru funcția de vicepreședinte și a acestei subcomisii. Raymond Finch, de asemenea, este nominalizat. Alți candidați? McCarthy din partea GUE NGL a fost membru în, uh, PAN, în Comisia PANA și e o persoană importantă pentru grupul nostru politic. Are mandatul pentru aceste negocieri. Ar fi foarte bine ca dumnealui să facă parte din această comisie. Și rog pe colegii care sunt prezenți să țină cont și de drepturile minorităților, democratice ale minorităților în această instituție. Mulțumesc! Thank you. Any other candidate? Mulțumim. Alți candidați? Nu. Întreb pe doamna Ana Gomes dacă acceptă nominalizarea. Da. Ceilalți doi candidați și-au exprimat în scris uh, disponibilitatea de a candida. Toți cei trei candidați sunt membrii pline acestei comisii și și-au depus declarațiile de interese financiare. Vom vota electronic, votul va fi secret, avem trei candidați. Avem trei butoane pe tastatură. Așa că vom atribui acum câte o culoare fiecărui candidat în ordinea nominalizărilor. Butonul verde, Ana Gomes. Butonul alb, Ray Finch. Și butonul roșu, domnul McCarthy. Repet, Ana Gomes, verde, Ray Finch, alb și McCarthy, roșu. E nevoie de majoritate absolută a voturilor exprimate în favoarea unui candidat pentru ca acesta să fie ales. Deschidem votul acum.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 So, the results of the... Rezultatele votului sunt după cum urmează. 36 de membri au votat, 35 de voturi valabile, majoritatea absolută necesară 18. Ana Gomes a primit 23 de voturi, domnul Finch a primit 7 voturi și domnul McCarthy a primit 5 voturi. Ana Gomes este aleasă ca vicepreședintă. I can also inform you that we fulfill the requirement. Vă reamintesc că trebuie să îndeplinim și criteriul pentru diversitate parlamentară. Avem la birou membrii de sex masculin și feminin și nu toți vin din același stat membru. și avem mai multe grupuri politice reprezentate. Vă reamintesc de asemenea. Din partea președintelui am câteva comunicări de făcut pentru că am terminat mai devreme. V-aș propune să avem întâlnirea coordonatorilor acum imediat, dacă nu sunt obiecții. Să zicem că facem 5 minute pauză, după care reîncepem. Vă mulțumesc și se suspendă ședința. No, no, no, that's, that's these guys, but they don't know. <laughs>